Se tocmai au fost uh, distribuite și le consider aprobate dacă nu vor fi comentate. Programul εργασίας της Επιτροπής για το 2013 και θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι δεν... Primul punct pe ordinea de zi. Aș vrea să vă reamintesc că nu vom avea uh, catch the eye în această dezbatere. În primul rând am să dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Șefcovici. În numele Comisiei, vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, Doamnelor și domnilor, este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici pentru a vă prezenta programul de lucru al Comisiei pentru anul 2013 program care tocmai a fost uh, adoptat de colegiul care se află încă în ședință. Este vorba de un program care combină dialogul politic și o cooperare foarte strânsă între Comisie și Parlament. Am avut o cooperare foarte bună cu conferința președinților de comisii și cred că dialogul structurat între aceste comisii a fost mult mai puternic decât anul trecut. Dezbaterea după declarația în legătură cu starea Uniunii și recentul schimb de păreri între comisie și conferința președinților de comisie și de asemenea cu conferința președinților și cu mine, toate acestea au adus informații și diverse surse care au contribuit la pregătirea programului de lucru a Comisiei. Din toate aceste discuții, un lucru a fost clar. Acest program trebuia să se centreze pe felul în care Uniunea Europeană poate să contribuie cel mai bine pentru a îndeplini prioritatea noastră numărul 1 și anume creșterea și locurile de muncă. 2013 va fi un an hotărător pentru ca Europa să întoarcă spatele crizei economice și să conducă spre o creștere economică inclusivă și inteligentă. Așa cum am văzut în dezbaterea de azi dimineață, e clar că astăzi este important că toate, toate categoriile sociale trebuie să participe în acest proces. Însă trebuie să vedem felul în care Europa și nivelul european pot contribui pentru ca rezultatele să fie bune și pentru a fi prezentate electoratului nostru în 2014. Ținând cont de acest lucru, prioritățile Comisiei se categorizează în șapte priorități cheie. În primul rând, îndreptarea către o adevărată uniune economică și monetară. Aceasta trebuie să se bazeze pe o unitate politică și economică. În al doilea rând, întărirea competitivității pe piața comunică și prin politica industrială. În al treilea rând, o rețea integrată a telecomului, energiei, transporturilor. Acestea sunt condiții absolut necesare pentru competitivitate, creștere economică și locuri de muncă. În al patrulea rând, locuri de muncă, sisteme de asigurare socială, integrare pe piața muncii, măsuri speciale pentru categoriile defavorizate, în special pentru tinerii care se confruntă cu o rata șomajului deosebită. În al cincilea rând, utilizarea resurselor europene pentru o mai mare competitivitate. Următoarea prioritate este o mai mare siguranță și securitate pentru toți cetățenii și, în al șaptelea rând, întărirea rolului Uniunii Europene la nivel global pentru a da dovadă de întregul nostru potențial în politica comercială. Iată, programul de lucru arată în mod clar care este viziunea pe termen lung și obiectivele, face rezumatul elementelor lipse și comisia va ține cont de acestea. Doamnelor și domnilor, am să vă prezint pe scurt uh, câteva dintre cele mai importante priorități. Pentru a construi o adevărată uniune economică și monetară, se trece printr-un proces adevărat de reflexie. Așa cum am văzut în această dimineață, discuția va continua, iar Comisia va prezenta în curând documentul sau de lucru care va, își va aduce contribuția la această dezbatere. Aceasta va arăta cum putem avea o abordare ambițioasă, ținând cont de instituțiile existente și pentru a asigura un deplin control democratic. Aceasta va fi o prioritate pe anul viitor. Asta înseamnă și o modernizare a felului în care asigurăm veniturile la nivel european și național. Comisia a răspuns astăzi la cererea celor state membre care doresc să treacă mai departe rapid în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. Anumite state membre doresc să fie pionieri pentru a, ca fiecare să-și aducă contribuția în acest efort. Iată de ce Comisia dorește să aibă un sector financiar puternic care să facă investiții în economia reală. Am văzut, de exemplu, că s-au făcut uh, progrese speciale în uh, ceea ce privește agențiile de rating la Parlament și la Consiliu. În 2013 ne vom referi la shadow banking mediul de afaceri nu poate fi uh, supus manipulărilor și intereselor din diverse părți. Dar nu începem de la zero. Legislația există deja și a fost transformată în ceea ce privește sectorul financiar. Semestrul european este stabilit deja ținând cont de guvernanța economică. Însă pentru a restabili încrederea piețelor și a cetățenilor, trebuie să mergem mai departe și să lucrăm împreună. Dacă stabilitatea este punctul de plecare pentru locuri de muncă și creștere economică, e nevoie și de motoare cum ar fi competitivitatea. Europa are nevoie de un model puternic industrial și aceasta dacă oferim o platformă optimă la nivel național. Iată de ce avem nevoie de piața unică economică, avem nevoie de economia digitală și de o exploatare a mobilității și o utilizare a politicii de coeziune pentru a duce la reformă. Am văzut ideile prezentate de comisie în Single Market Act și în politicile de coeziune. Toate acestea trebuie puse cap la cap pentru a ne asigura că aceste acțiuni sunt dezvoltate, acordate și implementate înainte de 2014. Ținând cont de uh, CFM-ul pe perioada 2013-2020, acesta este esențial pentru o dezvoltare economică. Pentru a ajunge la un ecor va trebui să facem multe eforturi pentru a, a uh, finaliza programele și instrumentele financiare până la anul. La anul vom avea și noi inițiative în domenii cheie, accesul la finanțe, în special pentru IMM-uri, reducerea costurilor în domeniu cum ar fi TVA-ului, investiții în domenii strategice, farmaceutic, aeronautic și infrastructură pentru plățile electronice. Va trebui să oferim investitorilor o viziune și încredere pe termen lung în legătură cu societatea în care trăim, o modernizare a IT-ului, a energiei și așa mai departe. În toate acestea trebuie să se vadă și nuanța europeană. Iată de ce avem nevoie de un cadru până în 2030 pentru toate aceste domenii la nivel european. Europa trebuie să se construiască ținând cont de tineret. Această problemă a tineretului este o criză în contextul crizei. Este o adevărată tragedie pentru generația actuală și aceasta nu ne-o permitem în calitate de societate. Dacă există multe măsuri la nivel național, există multe care pot fi făcute și la nivel european pentru a ținti educația, formarea în competențele cele mai potrivite pentru a-i proteja pe vulnerabil. Semestrul european poate duce la o creștere economică și stimularea locurilor de muncă pe piața muncii. Prin propunerile mele și măsurile practice de realizare de rețele la nivel național și european și de asemenea măsurile pe care le pregătim în pachetul uh, pentru ocupare, toate acestea introduc și priorități referitoare la tineret. Domnilor și domnilor, reprezentăm o comunitate a valorilor ne îndreptăm atenția spre economie, însă n-ar trebui să lăsăm deoparte libertățile care susțin prosperitatea noastră. Pentru a obține creștere și locuri de muncă, trebuie să susținem libertățile cetățenilor. Uniunea Europeană trebuie să-și protejeze cetățenii, protejându-se de noile provocări. Lupta împotriva traficului cu arme, cooperarea judiciară, protejarea intereselor financiare prin procurorul european, toate acestea trebuie să asigure companiile și cetățenii că uh, drepturile lor vor fi respectate. În 2013, Comisia va continua să susțină valorile europene la nivel global. În comerțul internațional aceasta poate duce la foarte multe. Avem un potențial de 2 milioane de noi locuri de muncă. Posibilitatea unor acorduri cu Japonia sau cu Statele Unite ar putea avea consecințe deosebite. Europa trebuie să arate în continuare că este un adevărat motor pozitiv la nivel global, un lucru care a fost recunoscut de altfel prin acordarea premiului Nobel. Printr-o dezvoltare eficientă și prin ajutoare umanitare pentru cei care au nevoie și de asemenea prin politica de vecinătate și de extindere, vom continua să facem ca Uniunea Europeană să fie o adevărată ancoră a păcii și a dezvoltării în regiunea noastră și în lumea întreagă. Și încă o dată Există noi proiecte care își vor aduce contribuția în acest sens. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, e vorba de momente cruciale pentru Europa. Pașii pe care îi vom face în anii următori ne vor hotărâ viitorul. Va trebui de aceea să ne îndreptăm energiile pentru a face cât mai mult în acest mandat legislativ, să prezentăm toate propunerile legislative necesare pentru următorul an. Comisia dorește să conlucreze îndeaproape cu Parlamentul, cu statele membre, pentru a trece de la aceste programe la progrese și pentru a face pașii, ne, pașii necesari pentru a avea o Europa mai cinstită și mai prosperă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum vom trece la oratorii din partea grupurilor politice. În primul rând, domnul Saier, din partea PP-ului. 5 minute. Mulțumesc, președinte. Înainte de a-mi susține discursul, permiteți-mi, vă rog frumos, să fac trimitere la lupta revoluționară pentru libertate din 1956 uh, și să aduc un omagiu uh, față de ceea ce s-a întâmplat atunci. Și să menționez și atacul guvernului maghiar asupra uh, propriului său popor. Doamnă președinte, trecând acum la discursul meu, avem un document strategic al Comisiei și Parlamentul e vizat. Avem diferite comisii parlamentare care tratează uh, deja subiectul. Nu am văzut textul nou, așa că putem să uh, ascultăm doar prezentarea vicepreședintelui și să-i dăm crezare, dar îi mulțumesc pentru faptul că a exprimat disponibilitatea uh, Comisiei de a prelua la bord câteva din ideile exprimate în urmă cu câteva luni de către Parlamentul European și care au fost deja incluse în rezoluția noastră din septembrie. E clar că trecem prin niște momente de criză grea și trebuie să vedem exact cum ne programăm activitatea pe următoarea perioadă. În rezoluție, noi am subliniat foarte clar că atât Comisia cât și Parlamentul trebuie să dea dovadă de flexibilitate în care acție la situația dificilă cu care ne confruntăm. Aș dori să enumerez acum câteva dintre punctele pe care um, partidul meu le consideră o precondiție uh, pentru programul de lucru, pentru sprijinirea programului de lucru al Comisiei. Sigur că suntem și noi de acord cu faptul că Comisia își asumă pe deplin rolul și apără metoda comunitară. De asemenea, încurajăm și uh, utilizarea actelor delegate într-o manieră mai bună, făcându-se o distinție clară între acestea și restul în tratatul de la Lisabona. Trebuie ca astfel să putem să monitorizăm mai bine activitatea Comisiei, dar și a celorlalte instituții europene. De asemenea, sprijinim Comisia în momentul în care spune că este dispusă să uh, reducă povara administrativă uh, și de reglementare și că dorește ca sectoarele importante în această vreme de criză să capete prioritate. În general, discutăm despre dereglementare, dar există totuși anumite domenii despre care criza a arătat că ar fi nevoie de mai multă reglementare. Povara reglementării însă ar trebui să fie redusă. Sprijinim Comisia și în momentul în care se declară dispusă să îmbunătățească rata implementării și uh, calendarul implementării anumitor acte normative. De multe ori, tot ceea ce facem noi este în van, dacă la nivelul statelor membre nu se întâmplă absolut nimic în uh, ceea ce privește transpunerea. Vrem să susținem și viziunea pentru o Uniune Europeană într-un mediu global, mai ales ținând cont și de uh, ceea ce a exprimat uh, domnul Barroso când a descris starea Uniunii în septembrie la plenară. În mod evident, noi, eurodeputații aleși direct, suntem direct răspunzători în fața cetățenilor de acțiunile sau non-acțiunile Uniunii Europene, așa că noi cerem să se întrezărească plus valoarea ceea ce se întâmplă în plan comunitar și vrem să fim în măsură să putem acționa în regim de urgență și să utilizăm uh, procedura accelerată de fiecare dată când e, vizat, uh, e vizată însăși bunăstarea Uniunii Europene. De asemenea, tot noi suntem responsabili și de verificarea și controlarea a ceea ce se întâmplă la Comisie și la celelalte instituții europene în ceea ce privește utilizarea eficientă a banii contribuabililor europeni. Totodată, sprijinim linia Comisiei în ceea ce privește politica de coeziune, Ați menționat problema șomajului în rândul tinerilor. Am discutat și data trecută despre asta. Discutați și despre posibilitatea Um, îmbunătățirii ratei de angajare a vârstnicilor și sprijinirea mobilității. Sprijin cu această ocazie ceea ce vicepreședintele a subliniat deja, e nevoie să luăm măsurile necesare pentru a îmbunătăți baza industrială europeană. Este un punct foarte important, în special pentru grupul meu politic. Implementarea totală, un, uh, realizarea pieței unice este un aspect foarte important în uh, acest context. În concluzie, vreau să spun că dacă e să facem ceva și programul Comisiei despre asta este despre acțiuni concrete, ar trebui să avem un calendar obligatoriu despre cum să ne derulăm activitățile în următorul an dar flexibilitatea și reactivitatea sunt două lucruri uh, foarte importante, pentru că activitatea noastră nu se oprește în momentul în care întrunim un tipar pre-elaborat, uh, ci este foarte important să dăm mai târziu dovadă de um, capacitate de reacție la ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Sprijin programul Comisiei Europene și exprim asta în numele Partidului Popular European. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Sayer și acum în numele socialiștilor și democraților dau cuvântul colegului Enrique Guerrero Salom. Mulțumesc, doamna președintă, domnule vicepreședinte. În discursul în legătură cu starea Uniunii și în alte intervenții pe care le-am auzit, domnul Barroso ne-a arătat că această criză a locurilor de muncă este un element esențial pentru a rezolva criza economică mai generală. Ni s-a spus de asemenea că agenda reformelor va funcționa doar dacă este echitabilă și justă, pentru că inegalitatea nu poate fi susținută și ne-a arătat că și competitivitatea globală a Europei depinde de modelul său social. Cred că are dreptate în toate acestea, cred că obiectivele sunt foarte bune, dar nu sunt decât cuvinte în vânt. Pentru că între cuvintele domnului Barroso și programul de lucru al Comisiei este o adevărată prăpastie vom vedea ce s-a întâmplat cu programul de lucru pe anul 2012. Peste jumătate din programul de lucru al Comisiei nu s-a îndeplinit. Nu s-a îndeplinit în ceea ce privește reînnoirea strategiei de sănătate și de siguranță, drepturile lucrătorilor, drepturile de libertate fizică și de mișcare a lucrătorilor lucruri care afectează în mod direct pe cetățenii europeni. Directiva referitoare la tutun, pe care sperăm să ajungă foarte rapid aici la Parlament, nici aceasta nu s-a îndeplinit. Deci uh, comisia ia notă proastă, rămâne corigentă și cu toate acestea dorește să facă multe lucruri pe 2013. Unde sunt măsurile pentru a lupta împotriva șomajului între tineri? Ce putem aștepta de la Platforma Europeană împotriva sărăciei și a excluziunii sociale? Ce se întâmplă cu angajamentele din domeniul dialogului social? Șomajul în rândul tinerilor este peste 20% în uh, Uniunea Europeană și în multe țări media este de peste 50%. Iată, avem o garanție pentru șomajul tinerilor, dar pentru aceasta avem nevoie de o strategie mai bună și mai bine coordonată. Însă principala problemă a acestui program de lucru este că lipsește cu desăvârșire tot ce se referă la programele sociale și de muncă. Tratatele cer o coordonare a programelor de lucru, garanții pentru viața cetățenilor prin intermediul unei protecții sociale și prin elemente economice. Ce a făcut însă Comisia? A optat pentru o strategie flexibilă în ceea ce privește stabilitatea prețurilor și disciplina fiscală. O strategie care n-a funcționat și care, în plus, uh, va fi o, un eșec total. Din ce am văzut până acum, ne-am dat seama că Uniunea Economică și Monetară, fără Uniune Socială, nu poate fi susținută. Iată de ce am arătat de mai multe ori și domnului vicepreședinte că această guvernanță socială trebuie inclusă în cadrul semestrului european, că acest semestru european trebuie făcut la nivel mai inclusiv, să se includă aici și dimensiunea socială în cadrul strategiei Europa 2020 să ne dăm seama că această uniune economică și monetară nu este un scop în sine, ci un instrument pentru a garanta, a garanta lucruri cetățenilor europeni. E nevoie de garantarea drepturilor sociale și o politică activă în domeniul locurilor de muncă. Așteptăm de asemenea susținerea Comisiei pentru a promova în continuare metoda comunitară pentru a ajunge la reforme susținute de Parlamentul European. Și un ultim cuvânt în încheiere pentru a arăta că Uniunea Europeană trebuie să-și ia angajamente față de fondul de alimente pentru milioane de cetățeni în Europeană care se află în situații precare și de care Uniunea trebuie să aibă, aibă grijă. Nu doar prin măsuri la nivelul statelor membre sau administrațiilor naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului ALDE, domnul Andrew Duff. Domnule președinte, domnul Barroso a vorbit despre publicarea planului său care va conține toate uh, elementele esențiale de care avem nevoie pentru a crea o adevărată uniune economică și monetară. N-am înțeles foarte clar dacă aceste elemente cheie ar include și un proiect de propunere pentru un fond de recuperare, de salvare. Și aș fi foarte recunoscător dacă domnul comisar Șefcovici ar putea să clarifice această chestiune, pentru că ar fi foarte problematic pentru Parlament să fie de acord cu setul de două legi, așa numitul TUPAC, dacă nu se fac progrese cu fondul de uh, salvare. În al doilea rând, ca urmare a dispariției nefericite a fostului comisar Dali, care a trebuit să-și dea demisia, care e soarta directivei privind produsele de tutun. Cred că este o chestiune de mare interes pentru Parlamentul European și cred că domnul Șefcovici este acum uh, la comanda portofoliului uh, fostului comisar Dali a preluat așadar atribuțiile acestea și ar putea să ne lămurească. În al treilea rând, sigur, este splendid că avem uh, planuri de viitor pentru a legifera în domeniul pieței unice, dar trebuie să uh, spunem că actualul uh, pachet legislativ prin piața unică nu este complet. E departe de a fi complet. Directiva privind serviciile, care este un element cheie, nu este aplicată corespunzător încă în multe state membre. De asemenea, directiva privind brevetele încă este în suspensie, așteaptă o soluție și grupul ALDE ar dori să sublinieze importanța uh, eforturilor de a încheia actualele eforturi de implementare a legislației care deja există, legislație pe care deja am aprobat-o și care ar trebui să fie și aplicată înainte să uh, ne orientăm, uh, să ne îndreptăm spre uh, plaiurile însorite ale pieții unice. Vă mulțumesc foarte mult! doamna președinte. Mulțumesc, domnule Daf. Acum, doamna Michel Rivazi pentru versi. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Ne vom exprima în această săptămână privind descărcarea de a agențiilor europene cu probleme uh, și uh, instituțiile noastre sunt considerate prea vulnerabile la, la activitățile de lobby și în momentul în care dorim să avem instituții exemplare și uh, care să uh, se vadă clar că nu au conflicte de interese, în momentul în care reputația Comisiei este din nou uh, afectată, mă fac purtătorul de cuvânt al verzilor, dar și al multor alți eurodeputați din toate orientările politice, pentru a vă interpela în legătură cu demisia domnului John Daly și privind revizuirea directivei asupra produselor de tutun care este prevăzută de atât de mult timp. Această afacere atât de uh, intrigantă și de uimitoare mă lasă perplexă. De fapt, uh, dacă e o problemă de presupusă corupție, avem uh, dreptul să cunoaștem toate detaliile. Comisarii nu sunt deasupra legilor și ei trebuie să dea socoteală ca orice alt cetățean. Dar comisarii nu trebuie nici să fie puși sub lege și am senzația că îl privăm pe John Daly de dreptul uh, elementar de a fi presupus nevinovat atâta vreme cât nu apare nicio probă concretă a vinovăției sale. Mai multe întrebări uh, apar și sper că Comisia va putea să rezolve această chestiune. Ce dispoziții juridice, ce regulament, ce tratat a fost încălcat de domnul Dali prin uh, comportamentul său? Ce crede Comisia despre pretinsa sa culpabilitate? Nu este cumva această afacere o manevră menită să uh, stopeze încă o dată revizuirea directivei privind produsele din uh, tutun? Vă rog, domnule comisar, să ne aduceți precizări în legătură cu această situație excepțională și invit oficiul de luptă antifraudă să ne facă un raport cât mai repede. De altfel, am citit scrisoarea domnului Barroso în care ni se spunea că directiva privind produsele din tutun nu va fi amânată, dar vrem să știm mai multe despre calendarul acesta care deja a fost foarte mult întârziat. Directiva este gata și vă cer, cer comisiei să facă totul pentru punerea în aplicare a acestei directive foarte așteptate. Noi credem că există o urgență atât de mare din punct de vedere sanitar încât această directivă trebuie foarte repede implementată pentru că altfel uh, va rămâne pentru viitoarea legislativă și nu va, singurul câștigător va fi lobby-ul uh, tutunului. Mulțumesc, uh, doamne Rivasi. Acum în numele grupului ECR, domnul Malcolm Harbour, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului meu și al celor care s-au ocupat de uh, programul de lucru și de asemenea ca președinte al Comisiei IMCO, Salut inițiativele care au fost propuse Parlamentului, cred că nu e nimic neașteptat, însă vreau să fac un comentariu mai uh, general, pentru că vreau să-i spun domnului Secovici că acesta nu e de fapt programul de lucru al Comisiei. Asta este o listă de noi inițiative și așa cum au subliniat o serie de colegi, sunt foarte importante inițiativele, dar la fel de important este să continuăm munca pe proiectele începute în 2011 uh, și să încheie, în 2012 la începutul anului. Și de asemenea, o altă chestiune foarte importantă și aici susțin ce au spus alți colegi, uh, important așadar este implementarea, uh, aplicarea directivelor și regulamentelor deja existente în domeniul în care eu sunt cel mai familiarizat, Sper că anul viitor să încheiem revizuirea directivelor privind achizițiile publice și asta va cere niște programe de transpunere și de training în toate statele membre pentru ca aceste directive să fie eficiente. Vreau să vă spun, domnule comisar Șefcovici, că în viitor programul dumneavoastră de lucru trebuie să fie uh, într-adevăr un program de lucru. Nu vrem să vedem doar noi inițiative, ci și progrese pe inițiativele deja existente, pentru că asta este o parte crucială, uh, a, un rol crucial pentru noi. Asta Vrem să vedem programul, vrem să vedem ce faceți și vrem să ne implicăm în asta. Colegul Andrew Duff a menționat directiva privind serviciile pe care Comisia IMCO lucrează foarte activ. Un alt lucru care lipsește complet de aici uh, Sigur, avem o listă a ideilor noastre de a simplifica regulamentele, dar vreau să vă reamintesc că în programul nostru de lucru uh, și uh, asupra căruia ați comentat, am cerut uh, Comisiei să-și îmbunătățească calitatea producției legislative și să se ocupe de preocupările pe care le avem în legătură cu calitatea procedurii de evaluare de impact. Și nu se spune nimic despre asta în documentul noastră. De ce? Și știm că secretarul general al Comisiei uh, lucrează asupra unei revizuiri a acestei chestiuni și de asemenea nici asta nu este menționată. Așadar, data viitoare vă rog să faceți o treabă mai bună. să ne trimiteți un program de lucru real, mai bun, cu inițiative, cu continuitate, cu calitate și cu implementare. Deci haideți să ne facem treaba bine, domnule eh, Șefcoviș, nu să fim parțial și să nu mai încercăm să venim cu mici inițiative noi, să uităm de lucrurile cu alte importante. Deci haideți să ne facem treaba mai bine cu toții. Mulțumesc, domnule Harbour. Și acum doamna Anderson în numele GUE. Analizând programul Comisiei, vedem că detaliile sunt cele problematice și avem nevoie de mai multe detalii în ceea ce privește cele șapte sfere politice menționate. Vrem să avem uh, un input constructiv și favorabil, astfel încât să venim cu toții în sprijinul cetățenilor europeni. Totuși, ținând cont de programul de lucru în sine, noi credem că acesta este o altă oportunitate ratată. Trebuie să vină cu o abordare complet nouă și nu se menționează absolut deloc directiva antitabac, care deja uh, e un document întârziat. Trebuie să punem nevoile oamenilor în fața profitului și trebuie să recunoaștem faptul că măsurile de austeritate sunt unele care dezavantajează în special femeile și copiii. Sărăcia în rândul copiilor este unul din rezultatele măsurilor de austeritate și am ascultat foarte atentă ce ați avut de spus în ceea ce privește creșterea și locurile de muncă și în ciuda retoricii care se practică, investițiile uh, în locuri de muncă sunt doar cu um, jumătăți de măsură avem și anumite ideologii uh, legate de politica de austeritate și preferințele pentru aceasta. Deja avem uh, un număr uh, exagerat de șomeri în Uniunea Europeană și este dezamăgitor faptul că programul de lucru nu menționează problema politicilor eșuate. Pentru că practic, dacă continuăm tot așa, noi nu vom ieși din criză absolut deloc. Nu vom ieși din criză distrugând locuri de muncă, scăzând uh, salariile, scăzând uh, cheltuielile și uh, turnând uh, bani cu miliardele în bănci. Președintele Barroso a prezentat starea Uniunii data trecută și ca reacție am spus că ar trebui să uh, Um, privească cu luciditate, să vadă exact care este situația. Așa ar trebui să faceți și dumneavoastră, domnule vicepreședinte, pentru a vedea exact ce daune sunt aduse acum vieții uh, oamenilor, vieții cetățenilor simpli din cauza programelor de austeritate. Sunt programe care au fost uh, decise aici, la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Anderson, și mulțumesc că ați fost aproape singura care a respectat timpul alocat. Trecem mai departe. Dau cuvântul domnului Șimanski în numele uh, EFD. <clears throat> Pani, pani <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimul an, Comisia și-a prezentat intenția de a implementa pachetul pe climă și energie. Anul 2013 este până la urmă anul în care intrăm în cea de-a treia etapă a sistemului de transfer de certificate de emisii. În cadrul acestui program, Comisia devine din ce în ce mai uh, ocupată cu uh, intruziunile în uh, dreptul național. Programul pentru emisii, pentru certificate de emisii, este doar un exemplu în acest sens. Astfel vedem ce face comisia, ce fel de activități ale comisiei fac ca în vreme de criză economiile naționale să sufere și mai mult. Dau exemplul Poloniei. În Polonia, um, economia e axată pe cărbuni. Și eu cred că solicitarea cetățenilor mei de a se renunța la acest pachet este una îndreptățită, pentru că vom, vom resimți doar efecte negative. Noi vom sprijini asta și uh, vom veni cu argumente. În, în urmă cu un an, Comisia a spus că anul este anul cetățenilor. Ce s-a întâmplat cu asta? Mulțumesc și acum... În numele neafiliaților are cuvântul domnul Bronz. Prioritatea Comisiei pentru o mai mare integrare este un scop în sine și nu se orientează spre măsuri pentru a rezolva problemele economice cu care se confruntă cetățenii europeni. Bineînțeles că există uh, recesie, șomaj, Uh, care a dus la reducerea beneficiilor pentru companii și programul de austeritate este um, calculat pentru a produce și mai mult comaj, nu, șomaj, nu pentru a lupta împotriva lui. S-a menționat aici despre o adevărată uniune economică și monetară. Euro, care este o valoare comună și care este nemaipomenit de bună pentru țările din Sud, care nu fac decât să agraveze și mai mult problema recesiei economice. Se vorbește de asemenea de utilizarea resurselor UE pentru a îmbunătăți competitivitatea. Dar uh, unele țări nu reușesc să uh, concureze nici măcar cu țările din vecinătatea lor. Uniunea Europeană uh, dorește să folosească aceste fonduri pentru a, se promo- pentru a se promova față de alte regiuni ale lumii. Mulțumesc, domnule Bronz, și acum dau cuvântul vicepreședintelui Sefcovic. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi uh, încerca să reacționez la ideile principale care au fost prezente în intervențiile estimaților membrii Parlamentului European. Programul de lucru al Comisiei și textul acestui program de lucru. Trebuie să spun că îmi pare rău că n-am reușit să vă transmit textul pentru că a fost aprobat abia acum o oră și jumătate și vreau să vi-l prezentăm imediat ce este adoptat, dar acum este aprobat, adoptat și sunt sigur că va fi disponibil pentru noastră foarte repede, chiar astăzi. În ce privește legătura între actele delegate și actele de implementare, împreună cu domnul Saer am colaborat pe elaborarea unei înțelegeri comune. Deci cum să folosim actele delegate și actele de implementare. Și cred că amândoi suntem de acord că uh, aceasta ar trebui să fie sursa uh, sursa propunerii noastre să fie tratatul, atât pentru actele delegate cât și pentru cele de implementare. Din trebuie să știi foarte clar care trebuie să fie acte delegate, care de implementare. E un subiect pe care l-am discutat uh, foarte mult cu conferința președinților și de asemenea cu conferința președinților de comisii din Parlament, cred că am căzut de acord să ne coordonăm mai bine în procesul nostru legislativ și mult mai devreme. Pentru că uneori ce se întâmplă este că această problemă a acte delegate versus acte de implementare devine un fel de punct de negociere în discuțiile noastre și asta nu e corect, nu e solid din punct de vedere juridic, așadar Comisia trebuie să se ducă la Curtea Europeană de Justiție și să ceară schimbarea unor decizii adoptate în procesul legislativ privind alegerea care se face și care, din punctul nostru de vedere, poate uneori să fie greșită, alegerea greșită a unui instrument uh, juridic. Așadar, sugestia ar fi să cooperăm mai strâns, mai devreme, să respectăm tratatele și să nu folosim uh, actele de implementare sau delegate ca uh, uh element de negociere la sfârșitul procesului. Apoi, avem uh, aceeași viziune în ce privește birocrația și complicațiile. Uh, trebuie să reducem acest lucru și vrem să reducem cu mai mult de 30% povara administrativă și cred că acum e sarcina noastră comune, iar Comisia va fi foarte serioasă în legătură cu acest lucru, să vedem cum se folosesc aceste noi posibilități pe care le oferim la nivelul statelor membre. Uh, pentru că noi colaborăm foarte mult, dar nu vedem că adesea toate simplificările pe care le recomandăm de la nivel european uh, nu se aplică la nivel național. Deci trebuie să continuăm să uh, colaborăm pe acest subiect astfel încât să se producă o reducere reală a poverii administrative și să se simtă și la nivel național. Sunt de acord cu domnul Harbour că întotdeauna e loc de îmbunătățiri când vine vorba de valorile de impact. Cred că facem acest lucru de ceva timp și mă bucur că Parlamentul European își uh, introduce propria capacitate de a face valori de impact pe anumite amendamente propuse și cred că prin eforturi comune uh, vom putea îmbunătăți realmente calitatea valorilor de impact uh, pentru propunerile noastre. În ce privește eficiența noastră? Pentru anul 2012 a existat o propunere pentru 16 inițiative principale și încă mai avem timp până la sfârșitul anului. Deci cred că vom uh, respecta uh, nivelul înalt, tradițional vorbind, de îndeplinirea programelor noastre. Pentru că am verificat cifrele și în 2010 și 2011 întotdeauna am realizat mai mult de 90% din programe. Deci uh, Haideți ca experții noștri să uh, se întâlnească și să încercăm să lucrăm pe aceeași bază și pe aceleași teme. În ce privește criza uh, locurilor de muncă, criza șomajului, sunt uh, absolut de acord că aceasta trebuie să fie prioritatea de vârf și cred că și în prezentarea mea inițială uh, am spus același lucru. Uh, am introdus uh, pachetul pentru angajarea tinerilor și am vrea să sugerăm Uh, o garanție de angajare a tinerilor și să ne bazăm pe experiența pe care am uh, acumulat-o prin echipele pe care le-am trimis în acele state unde este cel mai mare șomaj în rândul tinerilor. Cred că o realocare rapidă a fondurilor poate să ne permită să creăm peste 400.000 de locuri de muncă pentru tineri care vor fi susținuți direct cu fonduri europene. În această dimineață am discutat cadrul financiar multianual. Vă pot spune că în uh, introducerea pe care am făcut-o în fața Consiliului a apărut o propoziție care se repeta tot timpul. Asigurați-vă că cei cele 25% din fondurile europene din următoarele perspective financiare vor fi devotate realmente, dedicate realmente fondului social european. Comisia are o poziție foarte clară. Am spus, orice reducere a acestei, acestui procentaj nu este acceptabilă pentru noi și sper că vom putea să convingem statele membre pentru că asta uh, va arăta că folosim banii europeni pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea condiții ca tinerii și persoanele chiar mai în vârstă să poată găsi locuri de muncă și să se poată califica. Și sigur, ultima problemă care a fost repetată de câțiva vorbitori a fost situația fostului meu coleg, domnul comisar Dali, și directiva privind produsele din tutun. În ce privește demisia domnului comisar Dali a fost foarte clar că după investigația Olaf și după discuția raportului Olaf între președintele Comisiei și domnul comisar, uh, era foarte clar că poziția domnului comisar Dali uh, devenise imposibilă, în special în ce privește buna reputație a Comisiei Europene. Prin urmare, Procesul, așa cum știți, a fost uh, deja pornit, procesul de numire a noului comisar și după uh, contactele inițiale de aici din Parlament, cred că vom putea avea o audiere în câteva săptămâni și noul comisar ar putea fi foarte repede instalat. Deja am discutat planurile pentru următoarele săptămâni cu președintele Comisiei uh, Envi. Va avea o întâlnire cu domnul Harbour foarte curând și vreau să vă asigur că activitatea începută va continua. Toate sesiunile de dialog tripartit vor continua și în ce privește directiva privind produsele de tutun, pentru Comisie este absolut uh, crucial ca în cadrul acestei legislaturi să lucrăm pe această directivă. Vrem să fim absolut siguri că vom putea face o bună propunere legislativă pe care Parlamentul uh, să ajungă eventual la un acord în primă lectură. Uh, sigur că ar fi mult mai natural dacă noul comisar ar putea începe acest proces uh, cu toate etapele lui, până la dialogul tripartit și la aprobare, și am fost uh, încurajat să văd că avem un calendar atât de rapid pentru numirea noului comisar. Cred că ne putem mișca foarte, foarte repede și vă asigur că este o prioritate de top pentru Comisie uh, să prezinte directiva privind produsele din tutun în fața Parlamentului, pentru ca Parlamentul să poată decide. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar Șefcovici, discuția programului Comisiei pentru 2013 a fost încheiată și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume recomandarea uh, Vital Moreira, protocol privind acordul